<laughs> Uh, stimați colegi, tocmai testăm um, consolele de vot. în primul rând, la mulți ani tuturor. Uh, este puțin ciudat în a treia săptămână din ianuarie, însă încă nu v-am văzut pe toată lumea și la mulți ani și interpreților și funcționarilor sper să avem un an de succes în 2018. Avem o agendă destul de uh, plină în această în aceste două zile. Are cineva probleme sau observații la ordinea de zi? Nu? Atunci, punctul 2, aspecte tehnice, calendarul reuniunilor pentru 2018 este pe um, este pe site-ul internet. Vreau să vă reamintesc că joia viitoare, 1 februarie, la ora 9, vom avea o reuniune comună a comisiei noastre cu Comisia pentru Libertăți Civile, Afaceri Ex- Externe, în, în legătură cu uh, acordul global, uh, cu doamna Michelle Solomon cu doamna Michelle Klein Solomon, director, directoare la uh, Acordul Global pentru Migrație. Deci, joia viitoare la ora 9. Acestea au fost uh, comunicările uh, tehnice și avem o comunicare tristă, dar și uh, bună. Poate știți că uh, este ultima reuniune pentru Alma Cochran, care după 16 ani la Comisia DV se duce într-o nouă poziție care începe în 1 februarie, deci este ultima sa reuniune. Știu că uh, la ora 18.30 în această sală vom avea un pahar pentru a-i mulțumi lui An pentru munca sa la ora 18.30 în această sală după reuniunea coordonatorilor. Vom ne întâlnim aici pentru a-i mulțumi lui An pentru munca sa în uh, toți acești ani și răbdarea sa cu noi toți. Și noul șef de unitate este domnul Donald Privas, pe, pe care Dona Privas, pe care o cunoașteți uh, de munca sa la ACP, nu este prezentă săptămâna aceasta pentru că este în vacanță. Nu este în comisia noastră, dar ne vom întâlni cu ea uh, peste două săptămâni. Deci la 18.30 astăzi va fi ultima comisie la care veți primi ciocolată. Uh, asta este va fi o adevărată traumă pentru viitor. Da, tocmai vreau să spun, să aplaudăm. Thank <laughs> you. Yeah, yeah, I was just thinking that we should... Tocmai mă gândeam să uh, menționăm și în uh, ordinea de zi și în procesul verbal că îi mulțumim lui An pentru toată munca sa și că ne ajută să luăm deciziile corecte. Așadar, să se menționeze că Comisia îi mulțumește formal lui An. După aceea, Punctul 3. Um, procesele verbale ale ultimelor reuniuni, 9 și 10 octombrie, 20-21 noiembrie. Procesele verbale sunt în dosarele dumneavoastră. Dacă aveți observații, vă rog să informați secretariatul până la sfârșitul reuniunii. Dacă nu există observații, aceste procese verbale vor fi considerate adoptate. Comunicări din partea comisiei? Nu. Oricum, comisia va veni mâine. Deci uh, avem și un director general care va veni mâine. Deci o doză, doză dublă de oameni de la Direcția Generală DEVCO. Acum trecem la voturi. De obicei începem, uh, este puțin obișnuit, să începem cu voturi în miercuri dimineața, votăm pentru descărcarea pentru 2016. Îi dau cuvântul raportorului în primul rând. Doru, ești raportor pentru aviz în această Întreb dacă raportorul dorește să spună ceva înainte de a vota. Nu, să votăm. Atunci trecem direct la vot. Are toată lumea cartelele de vot. Facem un vot de probă pentru a verifica că totul funcționează. S-a deschis votul, vot de probă. Votul s-a închis. Funcționează. Începem cu amendamentul. Nu, stați, este o problemă? I once put a bank, a bank card in and then wondered why it didn't work. Odată am introdus un card de plată în uh, consolă și mă întrebam de ce nu funcționează. Orice uh, problemă cu cartelele de vot puteți să o anunțați pe an. Mikolazik will give you time to move, to change seats. Okay, colleagues, we're going to start. We might not need to test the first one anyway. We're going to start with the amendment. Bun, începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3. Pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar verificăm. S-a deschis votul. The vote is closed and is carried. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 8. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge cu diferență de un vot. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotriva abțineri respins. Amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri respins. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Iar acum trecem la votul final, vot cu apel nominal. Să deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări domnului Frunzulică. Vă mulțumim. Acum trecem la punctul 6 de pe ordinea de vot, unde raportorul este tot domnul Frunzulică, este descărcarea pentru programele EDF 8, 9, 10 și 11. Și începem cu amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri respins, amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri respins, amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri. Verificăm amendamentul 4, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se Verificăm amendamentul 8. Cred că s-a adoptat, dar verificăm. S-a închis votul. A fost respins, dar uh, foarte strâns. Amendamentul 9 pentru împotriva abține respins. Amendamentul 10 pentru împotriva abține respins. 11 pentru împotriva abține respins. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 14. Votul este deschis. S-a închis votul și se respinge la mustață. Amendamentul 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru împotriva abțineri. Verificăm amendamentul 16. S-a deschis votul. Cred că se adoptă. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 17 pentru împotriva Verif- refacem votul. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Putem verifica. Socialiștii mm, nu ridică mâinile cum trebuie. Verificăm electronic. Se adoptă, da. Votul asupra rezoluției în totalitate. Vot cu apel nominal. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări raportorului din nou. Doriți să spuneți ceva acum? Vă mulțumesc. Observații fără microfon. Stimați colegi, trecem la punctul 7, un, un alt punct foarte important. Uh, pregătirea poziției Parlamentului privind uh, următorul cadru financiar multianual post-2020. Raportorul este domnul Rubic. Dorește să spune ceva înainte de vot? Yes, I also want to thank. Da, și eu vreau să mulțumesc colegilor pentru compromisurile la care am ajuns și reamintesc că la compromisul 1 am acesta corespunde cu numărul 14, dar voi face observația respectivă când ajungem la momentul oportun. Vă mulțumesc. Este într-adevăr un vot important. Începem cu amendamentul 1. Doamna Sanchez, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Deci e foarte clar uh, respins. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 11 pentru, împotriva abțineri respins. Amendamentul 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva 14 este caduc. Tocmai mi s-a spus că uh, 14 este caduc pentru că este deja introdus în compromis. 15 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 17, 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 2A. Amen. Pentru, împotrivă, verificăm compromisul 2A. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 27. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și este respins la egalitate de voturi. Amendamentul 30. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă.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 S-a închis votul și se adoptă. 42. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 43. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. și ajungem la 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 55 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 55, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 58 pentru, împotriva. Verificăm 58, s-a deschis votul, am impresia că s-a adoptat, s-a închis votul, se adoptă. 59 pentru, împotriva, abțineri, respins, 60, 60 este caduc, 61 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 61. Cred că s-a adoptat. A votat toată lumea. Se respinge la egalitate de voturi. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 65 pentru, împotrivă, abțineri respins. 67 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 69 pentru, împotriva abțineri Respins. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72 pentru, împotrivă. Verificăm 72, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 73. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu ce face PPE-ul. Cred că este respins. 75 pentru, împotrivă, abțineri respins. 76 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 76, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 77 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 77. S-a deschis votul. As the vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 78 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 80 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 81 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 87 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 88 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 89 pentru, împotriva abțineri se respinge. 90 pentru, împotriva abțineri. Verificăm la 90. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis. Se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 92 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă, 93 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă, 94 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă, 95 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 96 pentru. împotriva abțineri. Să verificăm la 96, vă rog. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis? Se adoptă. 99 pentru. împotriva abțineri se respinge. 103 pentru. împotriva abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 104 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotriva Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Cred că se respinge. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 110. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, vă rog. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. 113 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 117 pentru. Împotrivă. Verificăm la 117. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 118 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 119 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 119. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul oral 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă și vot final prin apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate covârșitoare. Un vot important, felicitări lui Paul Rubic. Să vedem ce se întâmplă acum cu amendamentele noastre la buget, unde va trebui să le apărăm. Vă mulțumesc foarte mult!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 If everybody who wishes to leave could do so, that would be very helpful because... Dacă vom discuta acum un raport important, vă rog să faceți liniște. Este un subiect foarte important care, despre care în urmă cu câțiva ani se credea că nici nu trebuie să discutăm. Se credea că datoria uh, țărilor în curs de dezvoltare e o problemă rezolvată, dar nu este așa. Mă bucur faptul că putem discuta astăzi subiectul 8 consolidarea sustenabilității datoriei pentru țările în curs de dezvoltare. Un subiect important, iar raportor este uh, Charles Görens, colegul nostru cu foarte multă experiență. Președinta întrerupe. Vă rog frumos, dacă aveți de discutat în particular, să o faceți ori în afara acestei încăperi, ori la cafenea, uh, dumneavoastră cei din spate. Deci vă rog frumos să purtați discuțiile în altă parte, fiindcă raportorul dorește să își prezinte raportul și dorim să îi oferim posibilitatea să o facă într-o manieră decentă. Vă rog. Je vous soumets le rap- Mulțumesc, doamnă președinte. Vă supun atenției versiunea finală a proiectului de raport astăzi și vom avea ocazia în viitor să-l votăm în comisie sper că, și sper că va intra pe ordinea de zi a sesiunilor plenare înainte de vacanța de vară. Raportul ridică o serie de chestiuni pe care deja le-am explicat la dezbaterea precedentă, la cea introductivă, și anume că datoria rămâne un mijloc de finanțare foarte important. Fără a recurge la împrumuturi, Multe țări n-ar putea să-și pregătească viitorul, să investească în infrastructură, să investească în mod uh, sustenabil. În cadrul unui împrumut uh, suveran, uh, avem creanțierii, populația țării care împrumută, băncile, deponenții, statele care Uh, primesc ajutor și propriile noastre state, dacă avem, de exemplu, o bancă care a împrumutat în mod inconștient uh, statul, uh, sigur că statul are un, suferă un impact negativ și dacă sunt multe astfel de bănci, avem o criză foarte frumoasă, așa ca în anii 2007-2008. Și suportăm încă și astăzi consecințele. Crizele de îndatorare excesivă arată mai multe lucruri, și anume, când se, dă cu multă, se dau cu multă lejeritate împrumuturi, impactul uh, foarte rar uh, rămâne limitat doar la cei care au, uh, la băncile care au împrumutat, ci populațiile din țările care au împrumutat acești bani suferă așa numitele planuri de ajustare structurală Mă refer la vechiul consens de la Washington, uh, despre care din ce în ce mai puțin lume vrea să vorbească. Așadar, există drepturi, dar există și îndatoriri din partea tuturor, a statului, a băncilor, a contribuabilor. Și aș vrea să mă refer aici la câteva principii elementare care ar trebui să ne ghideze. Fără să am uh, un aer foarte filozofic, vreau doar să spun că lucrurile analizate pe fond sunt destul de simple la nivelul principiilor. Pot fi redus la nivelul câtorva principii. Și eu cred că declinarea valorilor noastre fundamentale uh, europene înseamnă că dreptul la dezvoltare umană este un drept, uh, drept al omului. Chiar dacă nu este în lista drepturilor de primă generație care au rezultat în urma rezoluției franceze, totuși și ele există. Incapacitatea de a le formula juridic, nu înseamnă că ele nu există. Ele există în continuare și cred că ăsta este miezul dezbaterii pe care ar trebui să-l avem în comisia noastră. Așadar, în situația de conflict între drepturile creanțierilor, creditorilor și uh, dreptul de rambursare a țării împrumutate, cred că dacă dreptul la dezvoltare al populației vizate de impactul negativ uh, al situației sunt, este amenințat, deci dacă aceste, acest drept la dezvoltare este amenințat, cred că dreptul la dezvoltare umană trebuie să primeze asupra drepturilor creditorului. Asta nu înseamnă că pun complet sub semnul întrebării, uh, că neg complet drepturile creditorilor, ele există, dar trebuie mai bine uh, încadrate și uh, juridic. Și nu trebuie să fie posibil ca în viitor să se spună Uh, că acele instituții too big to fail, prea mari uh, să dea faliment, uh, pot să dea împrumuturi în stânga și în dreapta, pentru că ele amenință și proprii deponenți și sistemul bancar financiar în, integralitatea lui și acțiunile lor au efecte negative asupra întregii societăți. Deci cred că am asta e o lecție foarte importantă pe care trebuie să o învățăm. Nu numai că trebuie să se dea împrumuturi, dar trebuie să se dea împrumuturi mai bune, mai inteligente, și singurul împrumut uh, valabil, valoros, este cel care duce la respectarea drepturilor la dezvoltarea populației care îl primește. Iată așadar principiile pe care aș vrea să discutăm acest raport. Situația clasică uh, conflictuală la care tocmai am făcut uh, referință. Principiul este cel al dreptului la dezvoltare care trebuie să primeze la dreptul recuperării creanței. Aș vrea să spun de asemenea că atunci când există evoluții independente de voința autorităților politice și a populației țărilor uh, uh care primesc uh, împrumuturile, uh, trebuie să existe dreptul la moratoriu când e vorba de catastrofe nucleare, naturale, tsunami, furtuni și așa mai departe. Cred că trebuie înscrisă politica de împrumuturi în ceea ce este în mod obișnuit numit, în ceea ce se numesc în mod obișnuit valorile fundamentale ale Uniunii Europene și din acest punct de vedere mă refer la principiile statului de drept, principiile democratice, și principiile democratice, cel puțin în, în țara noastră, și cred că țările în curs de dezvoltare se inspiră din modelul nostru, uh, trebuie să, fie în centru, să pună în centru prerogativelor Parlamentului dreptul de a discuta și de a vota bugetul statelor lor. Deci, într-un stat măcinat de corupție, în care conducătorii fac un împrumut, nu-l rambursează și îl de, deturnează banii, dreptul creditorilor există în continuare, evident. Și dacă creanța este valorificată, până la urmă populația este cea care suferă. Și aș vrea ca aici să aplicăm principiul nostru și anume că dreptul la dezvoltare primează asupra dreptului de recuperare a creanței. Așadar, este o măsură susceptibilă de a îi descuraja pe creditori. Nu vrem să facem viața imposibilă creditorilor, dar vrem ca acești creditori să-și asume responsabilitățile. Și aș vrea ca toate aceste lucruri să fie înscrise într-un cadru multilateral. Avem diverse forumuri susceptibile să se ocupe de o criză a datorilor. Există clubul de la Paris, care gestionează datoria suverană. Membrii cluburilor de la Paris sunt statele creditoare și statele debitoare. <coughs> Clubul de la Londra, de asemenea, este o organizație a băncilor comerciale, a băncilor private. Deci, uh, trebuie să existe o organizație în care ambele să se reunească, ambele părți. Și am făcut un inventar în uh, analiza mea, uh, am un inventar al pozițiilor statelor membre ale Uniunii Europene, care nu întotdeauna sunt de acord asupra tuturor chestiunilor, statele Uniunii Europene nu au uh, adoptat încă și n-au internalizat o rezoluție a Națiunilor Unite și de aceea spun că trebuie să aprobăm principiile definite de Conferința Națiunilor Unite în ce privește dezvoltarea pentru o politică responsabilă în materie de creditare uh, cu accent pe corresponsabilitatea între creditor și uh, cel împrumutat sunt principii uh, pentru o împrumuturi suverane mai responsabile. Uniunea Europeană nu a adoptat încă această poziție și deplorăm uh, refuzul statelor membre ca urmare a poziției comune a Consiliului să aprobe rezoluția uh, Națiunii Unite pe care tocmai am explicat-o privind principiile fundamentale de restructurare a datoriei suverane declarație care totuși a fost adoptată de foarte multă vreme uh, cu o majoritate largă la Națiunile Unite. Poziția Europei poate fi uh, rezumată în felul următor. Este o colecție de rezerve ale statelor membre. Fiecare țară are specificitatea sa și asta îi creează probleme uh, Europei să aibă o poziție comună. Cred că trebuie să mergem dincolo de asta, să transcendem poziția statelor membre și să facem ca ea să se alinieze principiilor uh, din consensul de dezvoltare și trebuie să vă spun că nu textul este cel care îmi creează probleme, ci absența voinței politice de a face să, de a transforma în fapte angajamentele luate. Așadar, acest uh, ansamblu de dispoziții uh, ar fi bine susținut de un uh, set de dispoziții uh, de prevedere în ce privește cazurile de insolvabilitate a statelor sau a sectorului, a firmelor din sectorul privat, mă refer aici la falimentele comerciale, și cred că ar trebui să avem ceva similar la nivelul Uniunii Europene, la, la nivelul statelor membre. Așadar, ce aș dori să văd aprobat și aș vrea să știu și avizul Comisiei, Aș vrea să văd uh, o carte albă creată de comisie în care se face o analiză a situației, dar se fac și propuneri pentru viitor. Aș vrea de asemenea și încheie aici să nu fiu înțeles greșit, în sensul că refuzul de a mai împrumuta în stânga și în dreapta în viitor ar putea să afecteze statele în curs de dezvoltare. Avem un angajament din partea celor 28 de state membre și Comisiei de a aloca 0,7% dezvoltării. Asta nu e nevoie să fie alocată uh, sub forma împrumuturilor, ci a donațiilor. Asta se numește ajutor public pentru dezvoltare. Nu am uh, introdus în această propunere dreptul uh, la eligibilitate pentru ajutor public de dezvoltare uh, al uh, împrumuturilor care au fost anulate, deci echivalarea unor astfel de împrumuturi cu uh, dezvoltarea. Dar dacă astfel de împrumuturi au servit la dezvoltarea țării, în acest caz sunt absolut de acord să le considerăm ajutor public pentru dezvoltare, așa cum este el definit de OCDE. Dar dacă aceste împrumuturi n-au făcut decât să umple buzunarele unor dictatori corupți, nu văd de ce poporul care va fi condamnat să îl ramburseze, să trebuiască să pretindă că a primit și un ajutor de dezvoltare. Asta nu mi se pare în regulă. Iată așadar o serie de propuneri eh, foarte subcinte prezentate și eh, bazate pe rezultate, orientate spre rezultate. Știu că putem scrie multe alte lucruri în acest raport, dar cred că ar trebui să ne concentrăm pe un principiu esențial. Dreptul la dezvoltare umană în, dreptul, în țările în curs de dezvoltare primează asupra dreptului recuperării uh, creanțelor. Și toate acestea sunt uh, și o modalitate de a aborda situațiile din trecut uh, într-o manieră delicată, dar trebuie să fie și o bază pentru politica viitorului susceptibilă să prevină viitoare crize financiare, cum au fost cele pe care le-am avut în ultimii ani. Am avut prea des uh, ocazia de a dezbate aici astfel de crize. Atunci când am examinat situația celor trei țări lovite cel mai grav de Ebola, am constatat de asemenea că absența mm, mijloacelor uh, și investițiilor în sectorul școlar și medical și în capacitatea de guvernanță a statului pentru a-și putea asuma funcțiile sale cele mai importante. Toate aceste lucruri au amplificat foarte repede criza Ebola. În țările vecine, care nu aveau aceste rămâneri în urmă, aceste experiențe negative, mai ales în ce privește finanțarea, am văzut că situația a fost complet diferită. Senegal, Nigeria, sigur au fost câteva cazuri, au putut fi eliminate în câteva zile și problema a fost ținută sub control. Deci cred că e o chestiune foarte serioasă și uh, Comisia Uh, sper că ia inițiativa și reușește să convingă statele membre în legătură cu această uh, problemă. Mulțumesc! Mulțumim! Un subiect foarte serios. Sunt aici mulți raportori din umbră. Începem cu domnul Schanfeld de la PP, dacă dorește să intervină. Adam, te rog. Mulțumesc. Doamnă președinte, așa cum ați spus la început, subiectul este unul foarte greu și controversat. Poate fi un subiect privit uh, din mai multe perspective și raportorul a subliniat uh, diferitele puncte de vedere. O să fiu sincer și o să spun că acest raport, la capitolul conținut, stă foarte bine. Chiar vreau să îi mulțumesc uh, raportorului și echipei sale pentru felul în care a pregătit acest text. Un text foarte echilibrat, care ține cont de diferitele aspecte, puncte de vedere și diferitele probleme care apar atât la nivelul creditorilor cât și la nivelul uh, debitorilor. Și, nu în ultimul rând, se vorbește și despre societate. Se vorbește despre faptul că există două elemente puternice, factorii decidenți și capitalul, deci instituție de finanțare, și apoi autoritățile dintr-un anumit stat care sunt responsabile de uh, deciziile în acest domen, domeniu, uh, despre sumele alocate. De aici pornește dezvoltarea unui stat și dezvoltarea societății. Însă, așa cum a spus și raportorul, adesea aceste sume care ar trebui gestionate ajung în buzunarul reprezentanților unui guvern autoritar, iar uh, societatea primește doar o uh, cantitate foarte mică. Banii nu ajung în acele locuri unde contează E foarte interesantă uh, prezentarea statelor lovite de Ebola. Dacă nu ar fi fost ajutorul UE și al altor state, ne întrebăm oare acele state ar mai fi fost populate la ora actuală, fiindcă epidemia a fost oprită de Occident, nu de serviciile medicale din acele state, servicii care de-abia dacă există. Acum, cu privire la raport, sunt câteva subiecte pe care le estimez a fi controversate și trebuie să ne gândim cum uh, ne poziționăm noi europenii. Deci încep mai întâi cu controversele și apoi mă voi referi la elementele pe care le susțin, cu care sunt de acord. În primul rând, e vorba de uh, rezoluțiile Națiunilor Unite. Dacă ne gândim la state precum Germania sau Regatul Unit, care nu au susținut rezoluția ONU, atunci apar semne de întrebare. Sigur că au argumentele lor, atât statele europene, care, cât și statele din afara Uniunii Europene. Eu cert este că 41 de state s-au obținut de la vot. A trebuit să ne gândim Dacă vrem să ilustrăm această chestiune atât de mult în text. Apoi se mai vorbește despre mecanismul internațional de susținere a datoriei. Sistemul de finanțare al acestor state este foarte complicat. Adesea trebuie identificate niște legături cu instituțiile private. Adesea, creditorii sunt uh, niște instituții private, cu acționari. Sunt cei care investesc pentru a obține un câștig. Și acum, dacă e să hotărească cineva um, dintr-o dată care să fie condițiile de creditare, mie mi se pare un, că acesta este un aspect controversat. Controlul exercitat de către societate este foarte important. Sunt societăți dezvoltate, precum cele occidentale, unde este foarte relevant acest aspect. Controlul societății ar trebui să fie baza oricărui demers. Sunt convins că uh, adesea în aceste țări nimeni nu știe câte credite au primit autoritățile, dacă creditele sunt rambursate și așa mai departe. Eu cred că trebuie fixate niște condiții. Condiții obligatorii. E vorba de um, a stabili niște condiții cu privire la ce informații trebuie furnizate publicului, de exemplu cu privire la termenele de plată, cu privire la obiective. Toate aceste lucruri ar trebui să fie o precondiție. Și poate că ar trebui să aibă un rol și parlamentele, nu neapărat ca factor decident, pentru că la o adică tot guvernul răspunde cumva și de Parlament adesea, în sensul asumării răspunderii politice. Ce vreau să spun este că am avea nevoie de o platformă care să țină la curent opinia publică cu privire la accesarea creditelor și rambursarea acestora. Și poate o ultimă idee din partea mea. Raportorul a repetat o idee. E vorba de faptul că dreptul uh, dezvoltării oamenilor trebuie să primeze în fața dreptului rambursării unui credit. Ca ideologie sună frumos, însă uh, eu cred că este doar atât. Pentru că nu cetățenii și nu societatea sunt entitățile care preiau creditele, ci adesea autoritățile. Adesea e vorba în aceste state de uh, regimuri autoritare, poate chiar dictaturi. De acolo se accesează banii pentru a fi plasați undeva pe o insulă sau într-un cont în Elveția. Noi ce facem atunci? Țările sunt uh, sărace oricum și noi venim cu condiționalități. Și banii ce fac? Ei rămân în Elveția sau blocați în alte conturi. oferind posibilitatea familiei sau aparținătorilor dictatorilor să studieze la cele mai scumpe universități din lume. Ca ideologie este frumos ceea ce vrea să spună raportorul, dar foarte greu de implementat. Mulțumesc. Um, thank you. Um, next is... Mulțumim, Doru Frunzulică. Uh, <coughs> merci beaucoup, madame président, cher coleg. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi. În primul rând, Aș dori să-l felicit pe domnul Görens pentru proiectul său de raport. De motiv... Uh, Care, așa cum sublinia în expunerea de motive, nu își propune să facă o trecere în vista a situației datoriei țărilor în curs de dezvoltare, ci să sublinieze necesitatea de a avea reguli mai constrângătoare în materie pentru a rezolva problema uh, datoriei excesive și pentru a împiedica noi derive. De fapt, la ora actuală, regulile și instrumentele aplicabile sunt insuficiente pentru a gestiona într-un mod eficace criza datoriei, mai ales în condiții favorabile dezvoltării. De aceea uh, salut uh, crearea unui mecanism permanent menit să gestioneze datoria țărilor uh, în curs de dezvoltare într-un cadru juridic multilateral care să permită restructurarea datoriei suverane. La acest nivel aș vrea să subliniez că pentru a uh, avea o sustenabilitate a datoriei, uh, negocierea restructurării trebuie făcută fără întârziere și în mod eficace și ca aceasta să ducă la o stabilizare a datoriei statului debitor, protejând economia durabilă și dezvoltarea durabilă. Un alt uh, punct pe care aș vrea să-l susțin se referă la faptul că viabilitatea datoriei nu trebuie să se concentreze doar pe considerații economice, ci că trebuie de asemenea să ia în considerare impactul general al datoriei asupra cap- capacității țării de a respecta toate drepturile omului și de a realiza toate drepturile omului. Reducerea semnificativă a datoriei publice și private într-o serie de țări în curs de dezvoltare trebuie să ne facă să ne gândim mai mult la capacitatea de a acoperi investi- uh, cheltuielile de investiții în domenii cheie, cum ar fi sănătatea, educația, economia și infrastructura. În fine, vă reamintesc că împrumutul constituie un mijloc important uh, de a face investiții și pe care de consecință dezvoltarea durabilă inclusiv, uh, include și obiectivele de dezvoltare durabilă și conform, uh, uh, împărtășesc părerea conform căreia trebuie evaluat impactul serviciului datoriei asupra capacității țărilor foarte îndatorate de a îndeplini aceste obiective, pentru că trebuie să, ca dreptul lor la dezvoltare să prevaleze asupra drepturilor creditorilor. Mulțumesc foarte mult, președintele. Mulțumesc foarte mult. I've got, um... Judith Sargentini. Judith Sargentini. Mulțumesc. La început, în introducere, ați spus că noi am crezut că acest subiect este domeniul trecutului și, într-adevăr, a fost o mare campanie în jurul anilor 2000 cu privire la obiectivele pentru dezvoltarea mileniului, cu lupta internațională pentru uh, lupta uh, pentru, împotriva datoriilor. Uh, la un moment dat toată lumea discutat despre acest subiect și cumva și eu am reușit să las în urmă acest subiect. Dar acum trebuie să scot din sertar pentru că ne confruntăm cu o nouă criză a datoriei. Domnul Görens uh, vine cu acest raport uh, în cel mai bun moment. Vom reuși să atragem atenția asupra subiectului. Verzii se vor, se vor concentra pe câteva elemente în amendamente. În primul rând, transparența. Știm cine împrumută uh, cât, cui, în baza căror criterii e sănătos să uh, oferi credite în anumite circunstanțe țărilor în curs de dezvoltare și apoi ce se întâmplă cu resursele naturale cu bunurile, pentru că sunt atâtea și atâtea exemple de țări în curs de dezvoltare care accesează mari împrumuturi în baza prețurilor crescânde la resursele naturale. De exemplu, gazul lichid din Mozambic sau țițeiul din Ciad. Acolo prețurile însă n-au crescut, ci au scăzut dar împrumutul a fost accesat pentru a putea extrage resursele naturale și trebuie rambursat. Deci asta e o problemă pe care o știm și este o greșeală care n-ar mai trebui comisă. Mai sunt și acțiunile de blending. Faptul că ajutorul de dezvoltare este amestecat cu posibilitatea de a accesa un credit. Și atunci rezultatul este că te împrumuți și mai mult. Cu ce risc însă? Noi, pe noi ne preocupă acest subiect de ceva timp, deja. Ar fi interesant un fond de investiții externe cu anumite garanții, dar nu știu dacă am avut în vedere suficient riscul de a supraîndatora țările în curs de dezvoltare. Să vedem ce se întâmplă cu transparența în industria extractivă mă interesează rolul acestei industrii în uh, împrumutare, în creditare. Cred că este nevoie de mult mai multă transparență la nivelul creditelor. Apreciez foarte mult uh, efortul domnului Görens, iar uh, noi vom veni cu adăugiri. Mulțumim. Lola Sanchez. Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, am dori să-l felicităm pe domnul Gărenț pentru uh, acest proiect uh, excelent uh, în legătură cu care împărtășim ideile principale. Suntem de acord cu premisa acestui uh, raport și anume dreptul uh, creditorului ca datoria să, nu, să se, să, pentru ca datoria să nu se transforme într-un instrument de uh, subjugare a statelor mai uh, sărace. Uh, de asemenea, susținem standarde obligatorii pentru credite și credite responsabile. Avem nevoie de reguli independente și juste pentru rezolvarea uh, datoriei și să punem accentul pe necesitățile umane, anularea datoriilor nesustenabile și injuste. Avem nevoie de un mecanism internațional care să țină cont de drepturile omului. Trebuie să introducem uh, principii, după cum spunea colega noastră, să susținem rolul transparenței, care ni se, ni se pare fundamental să susținem uh, creditele suverane responsabile. De, uh, conform uh, foii de acțiune de la Addis Abeba în legătură cu finanțarea uh, susten- sustenabilă. Uh, disponibilitatea publică a informațiilor cu privire la datoria suverană, inclusiv pasivele, pasivele contingente, să se facă publice informațiile uh, legate de uh, împrumuturile către statele în dezvoltare și prezentarea tuturor uh, Uh, creditelor publice pentru statele în dezvoltare. La fel, ni se pare foarte important să uh, informăm parteneriatele publice și private uh, și de cum ar fi blendingul, pentru că uh, asistăm la o proliferare a acestor parteneriate uh, public-private și este esențial să avem măsuri de salvgardare pentru responsabilitățile uh, autorităților de asemenea riscurile fiscale ale mm, acestor proiecte sau ale blendingului. După cum s-a mai spus aici, aceste, acestea sunt doar credite camuflate, deci din nou datorie. Trebuie să se ține cont de recomandarea OCDE ca cel puțin 84% din ajutorul pentru dezvoltare să fie uh, nerambursabil, deci nu în formă de credit îl felicit pe domnul raportor pentru proiectul excelent și pentru ideea cheie în, pe care se bazează totul și suntem convinși că această comisie va emite un raport extrem de bun și uh, puternic. Vă mulțumesc, mă adaug și pe mine pe lista de vorbitori. Sunt de acord cu multe dintre cele spuse de lor în legătură cu necesitatea de transparență în ceea ce privește acordarea acestor împrumuturi. Cei care uh, uh, împrumută unui sistem corupt nu ar trebui să scape, însă băncile au responsabilitate împrumută banii și uh, trebuie să știe cum vor fi rambursate. Nu o, uh, orice bancher uh, spune că știe că dobânzile pot să crească, prețurile la bunuri cresc și scad. Deci nu trebuie să uh, se împrumute milioane unui stat pe baza unor supoziție că prețurile vor crește la anumite bunuri Uh, eu am luat, dacă eu uh, iau un credit pentru construirea unei extensii la casa mea și după aceea nu construiesc extensia, banca poate să vină și să-mi spună, păi ai luat acest credit pentru a adăuga valoare casei tale. Și atunci, dacă băncile împrumut, uh, împrumut banii unui guvern pentru o flotă de pescuit, flota de pescuit nu s-a materializat, banii au fost uh, furați offshore și acum uh, instituțiile internaționale uh, își taie împrumuturile către Mozambic și toată lumea suferă. Așadar, nu vom, va trebui să mai avem încă o criză ca și cea din anul 2000. Vă reamintesc că în 2005 eu și cu Glenis Skinner, care este co-președinte a OCP, ACP, a, a, adunării comune parlamentare am uh, uh, pus uh, niște panglici în jurul plenarei. Nu, sper că nu va trebui să facem din nou acest lucru, semn de protest. Trebuie doar să examinăm cele spuse de către SAE și de către Comisia Europeană. În ceea ce privește blending-ul, mă întreb dacă învățăm ceva în legătură cu blending-ul din ceea ce se întâmplă în țara mea, de exemplu, unde sectorul privat a devenit implicat nu doar în proiectele majore, dar și în serviciile publice și acum o, tocmai a, am asistat la falimentul unei companii majore și care și-a asumat foarte multe contracte pe care nu le-a putut uh, onora deci vedem că acum uh, curățenia în spitale nu uh, se poate efectua uh, și alte servicii de bază nu pot avea loc pentru că s-au acordat contracte nechipzuit uh, pentru a un uh, cost uh, foarte uh, scăzut, cu muncitori prost plătiți, în condiții proaste și până la urmă contractul a ajuns să fie nerealizabil. Este o avertizare pentru ceea ce se întâmplă în Mozambic și ceea ce s-a întâmplat în Regatul Unit cu compania Carillion. Uh, um, Așadar, nu ar trebui să uh, externalizăm acest model al uh, sectorului privat. Auzim acum foarte multe despre blending și despre finanțare, însă uh, mă întreb dacă învățămintele au fost trase și dacă înțelegem ceea ce se întâmplă de fapt. Tocmai am citit despre o inițiativă în care am înțeles că șeful Credit Suisse uh, o promovează pentru că Credit Suisse a fost o bancă implicată în Mozambic. Pe ei preocupă ceea ce s-a întâmplat acolo și se vorbește despre un fel de pact uh, pentru transparență financiară, după cum a spus și Lola foarte elocvent, un fel de registru al acestor uh, credite. Guvernele împrumută miliarde de la bănci pentru a construi proiecte care nu se întâmplă. Sunt probleme în legătură cu care trebuie să facem ceva uh, la nivel european. Nu a mai solicitat nimeni cineva să intervină, așadar din partea comisiei doamna Erika Geresten din DG și un reprezentant de la SEAE. Comisia are cuvântul acum. Vă mulțumesc foarte mult. De la Direcția Generală DEFCO salutăm acest raport și ideea de a purta o discuție pe acest subiect. Într-adevăr, luăm și noi notă de o creștere a nivelului datoriilor în statele în dezvoltare și care se apropie la nivelurile uh, istorice, așadar există trenduri îngrijorătoare care pot fi uh, explicate în anumite cazuri. Eu am fost în Mozambic în urmă cu câteva luni pentru a analiza impactul situației în Mozambic asupra uh, politicii noastre pentru uh, susținere bugetară. Așadar, Raportul atrage atenția asupra unor trenduri îngrijorătoare și deschide posibilitatea unei dezbateri interesante. Luăm și noi notă că datoria este necesară pentru finanțarea dezvoltării durabile, deci trebuie să ne asigurăm că există un context corespunzător pentru a asigura o creditare și um, sustenabilă și responsabilă. Suntem de acord cu raportul că capacitatea de gestionare a datoriei în statele în dezvoltare trebuie consolidată, inclusiv pe raportarea datelor și analiza și executarea strategiilor de datorie. Transparența este, bineînțeles, în centrul acestei agende. Împrumutul și creditarea trebuie să aibă loc în, în transparență pe baza principiilor existente ale G20. În 2017 G20 a emis un alt document cu principii în acest sens și reamintim și de munca UNCTAD. Deci, buna gestiune publică în domeniul financiar este esențială. Aspectele de achiziții publice sunt de asemenea cruciale precum și o politică fiscală responsabilă și transparența. Această discuție are loc și în contextul în care suntem angajați în mobilizarea venitului intern și în lupta împotriva uh, fluxurilor ilicite, uh, evaziunii fiscale, eludării fiscale. Așadar, Comisia Bineînțeles, monitorizează situația datoriei în statelor din dezvoltare ca, ca parte a mandatului de bază. Suntem activi în acest, pe acest subiect prin diverse canale, conlucrăm cu Banca Mondială în facilitatea de gestionare a datoriei, care consolidează capacitatea administrației de a gestiona datoria, ceea ce înseamnă că nu Că ceea ce nu înseamnă neapărat că este un lucru rău, este necesar, dar datoria este un lucru necesar, dar trebuie să fie gestionată în scopul politicilor naționale. Um, avem în considerare și o contribuție la uh, sistemul UNCTA de analiză a gestiunii financiare, un sistem care permite statelor să își gestioneze datoria și să uh, anticipeze durabilitatea sau sustenabilitatea unei datorii. Ca și comisie implementăm susținerea bugetară, vom avea o altă discuție în legătură cu susținerea bugetară în interiorul direcției generale noastre. Uh, durabilitatea noastră bugetară este un principiu de bază și uh, lucrăm mână în mână cu FMI în toate aceste state. Susținerea bugetară este de asemenea o, o modalitate de a asigura o supraveghere și un control mai susținut și susținem capacitatea parlamentelor naționale. Rolul parlamentelor naționale este esențial în toate aceste discuții. Intensificăm eforturile în legătură cu mobilizarea veniturilor lucrăm cu OCD, pe BEPS și pe uh, transparență și schimbul de informații. Uh, ideea legată de blending și de fondul de investiții este foarte importantă uh, și avem colegi care lucrează și se concentrează asupra, asupra, asupra acestui aspect pentru a ne asigura că mm, nivelul uh, datoriei este sustenabil în cazul acestor proiecte. Și conlucrăm din nou cu femeii și cu Banca Mondială în legătură cu durabilitatea și sustenabilitatea datoriei. Salutăm discuția care va avea loc. Într-adevăr, avem multe idei de îmbunătățire a sistemului. Nu spunem că totul este perfect și sunt uh, situații care sunt extrem de îngrijorătoare. Suntem gata să lucrăm cu Parlamentul pe acest raport și să elaborăm uh, idei suplimentare de îmbunătățire. Vă mulțumesc. Domnul Hutei. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles, susțin și eu acest raport, susțin și poziția luată de comisie, mai mult din context al politicii, unde avem strategia europeană pentru securitate. Aceasta menționează că se dorește atingerea acestor obiective la nivel mondial, însă că ele nu pot fi obținute doar prin finanțare privată, avem nevoie de credite și datorii pentru a susține atingerea acestor obiective pe lângă alte forme de finanțare, cum ar fi susținere pentru dezvoltarea durabilă, investiții externe. În acest sens, susținem agenda de la Addis Abeba în legătură cu asigurarea surselor de finanțare pentru obiective durabile, ceea ce include creditare, după cum se menționează în raport și de către comisie, avem nevoie ca creditarea să fie responsabilă, altfel nu, în loc să atingem obiectivele de dezvoltare durabilă, acestea nu vor fi atinse. Deci susținem inițiativele uh, Uh, deschis de către comisie pentru a uh, încuraja o creditare mai responsabilă și așteptăm uh, discuțiile ulterioare. Vă mulțumesc. Am, pot să pun o scurtă întrebare comisiei înainte de a vă da cuvântul. Pentru că ați menționat cazul Mozambic, ce s-a întâmplat până la urmă? Pentru că mă tem că din nou un guvern irresponsabil împrumută o sumă de la o bancă irresponsabilă care împrumută fără să verifice și dacă singurul singura pârghie este să căutăm, tăiem susținerea bugetară care taie susținere pentru uh, servicii esențiale, nu știu care ar putea să fie soluția. Eh, susținerea bugetară este pentru servicii publice, sănătate, educație și așa mai departe. Este o situație foarte complexă și ține de fapt de garanții și nu de um, credite. Este vorba de garanțiile care au fost depuse de către creditant. Um, nu s-a terminat ancheta, avem un program eh, deschis, însă avem și posibilitatea de a acorda asistență direct statelor prin proiecte, deci încă deciziile nu au fost luate, însă în cazul Mozambicului, FMI nu reușește să finalizeze discuțiile. Nu voi intra în detaliile concluziei, concluziilor raportului COL și acțiunile guvernului, însă au fost solicitate acțiuni din partea guvernului pentru a acorda mai mare transparență, pentru a se vedea ce s-a întâmplat de fapt. Doamna Comisia este conștientă de această inițiativă de transparență prin care băncile vor să înființeze un sistem internațional. Doriți să susțineți un asemenea uh, sistem? spuneți că au avut loc convorbiri la G20. Deseori au loc convorbiri, însă nu se întâmplă nimic concret. Faptul că aceste discuții au început uh, indică uh, că se fac progrese, vom conlucra și cu Banca Mondială în continuare. Ideea mm, creditării responsabile este prezentă pe agenda și momentul este oportun și de aceea salutăm uh, și raportul în comisia dumneavoastră. Bun, este încurajator. Atunci poate vom putea uh, auzi mai mult despre această conferință în legătură cu uh, creditarea responsabilă. Domnule Gărenț. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit pe din partea PPE, SID, GUE, Verzi, pentru că au uh, susținut sau au apreciat acest raport care departe de a fi perfect uh, uh, încearcă să îmbunătățească lucrurile. Cred că și Comisia împărtășește acest uh, părere că ne confruntăm cu un fenomen care va lua amploare în anii următori și aș dori să întreb Comisia, de exemplu, ce părere are din, de, de articolul despre articolul 14. Vorbesc aici despre o rezoluție adoptată de ONU din 10 septembrie 2015 în vedere de a introduce un mecanism permanent pentru a gestiona finanțele statelor în dezvoltare. Această rezoluție prevede un mandat care nu a fost activat și Uniunea Europeană, prin statele membre, ar putea să activeze mandatul. Deci am putea lua această inițiativă să activăm mandatul pentru a avea ulterior un cadru juridic multilateral. La nivelul guvernanței globale, în acest domeniu avem o listă de uh, deziderate cu tot ceea ce ne dorim. Eu am încercat să introduc posibilitățile pe care le avem ca stat membru și ca Uniune Europeană pentru a face lucrurile să se miște puțin, în, încercând să circumscriu și limitele acestor acțiuni. Dezvoltarea nu o vom face noi. Nu noi vom dezvolta. Aceste populații trebuie să se dezvolte în discuție cu guvernul lor Ceea ce putem solicita și ceea ce fac în acest proiect de raport este ca parlamentele statelor membre și statele în, dezvolt, statelor în dezvoltare, statelor uh, de împrumut să să uh, aibă un control. Dacă nu cerem un asemenea minim, nu știu de ce subscriem la valorile fundamentale ale Uniunii Europene, principiul parteneriatului și de, principiile democrației. Deci, eh, ni se cere să închidem ochii la un, o practică prin care banii ajung în buzunarele dictatorilor și eh, până, populația după 20 de ani nu înregistrează niciun fel de îmbunătățire suma acestor datorii uh, este introdusă în uh, contabilitatea ajutorului public pentru dezvoltare, ceea ce este inacceptabil. Deci, creanțierii au drepturi, într-adevăr, însă aceste, acești creanțieri care împrumută cu mare ușurință uh, poziția acestor creditori nu ar trebui să fie consolidată, ar trebui să fie slăbită. De aceea, introducerea unui sistem multilateral destinat să gestioneze crizele în statele dator, crizele de datorie ale statelor, statelor în dezvoltare ar putea să fie luate în considerare de către Comisie. tocmai pentru că avem un blocaj, trebuie să deblocăm situația. Încă o dată, aș dori de asemenea să spun că nu este vorba de uh, o excludere a statelor în dezvoltare, ci de o finanțare diferită a acestor acțiuni. Se, poate, se pot folosi proiecte, programe care să rămână sub controlul Comisiei și Agenției pentru Dezvoltare dacă condițiile nu sunt întrunite pentru a ca creanțierul să își îndeplinească responsabilitățile. Deci să avem această alternativă să facem din această alternativă un principiu de acțiune permanent. Cred că Andrei Malraux spunea că angajarea totală a statului înseamnă începutul statului totalitar. Nu asta îmi doresc. Vrem să avem un minim de reguli și un minim de guvernanță mondială de care vorbește toată lumea, la G20, la G7, la OCDE și cred că trebuie să avem o instanță unde Uniunea Europeană să se implice. Deocamdată, ei uh, au redactat textele cele mai inteligente pe care putem să bazăm o guvernanță mondială în acest domeniu. Și atunci, când fac propuneri foarte concrete aici, în legătură cu dreptul creanțierului care nu trebuie să fie consolidat, în cazul unui uh, împrumut inconștient, fac trimitere la uh, statul belgian care nu mai protejează. știți cazul uh, în care uh, un fond a achiziționat uh, de la statul argentinian la un preț foarte mic. După aceea, la New York s-au uh, plâns împotriva statului uh, argentinian. Legea belgiană, în cazul în care ar putea să fie generalizată la nivelul celor 28 de state membre, ar fi un, uh, o îmbunătățire. Cred că intrăm într-o dezbatere extrem de serioasă și cu câteva exemple concrete vom avea ocazia să avansăm în viitor. Aș dori ca să să-și ia angajamentul să propună ceva mai solid. Uh, puteți să o numiți oricum. Este vorba însă de o comunicare care să pună în uh, temă statele membre. Sunt unele state membre care au inițiative exemplare, ar trebui ca toate, uh, toate Uniunea Europeană să fie exemplară. Atunci când vorbim despre respectarea valorilor fundamentale, despre uh, valorile democratice și mai departe. Deci, mă bucur de faptul că majoritatea colegilor mei sunt pregătiți să meargă în acest sens și aștept cu nerăbdare amendamentele și, doamnă președinte, vă va indica calendarul următoarelor etapele acestui raport. Vă mulțumesc foarte mult și uh, mă bucur foarte mult că am ajuns la concluzii care uh, vor duce la un uh, raport bun. Mulțumim, Charles. Suntem în întârziere. Comisia a primit o întrebare concretă pe um, un amendament. Punctul 14, alineatul 14 se corectează președinta. În rest, uh, puteți transmite mai mesa mesajele mai departe ierarhiei, dar mai întâi... De ce Uniunea Europeană a votat împotrivă la ONU? Și apoi, îmi pare rău, dar trebuie să trecem mai departe, fiindcă avem un punct comun cu o altă comisie, Comisia INTA. Mulțumesc. Evident, uh, cooperăm cu Digi Ecfin. Și pe acest punct specific, mi se atrage atenția că a avut loc o dezbatere în 2015 și la vremea respectivă s-a considerat că nu este cel mai potrivit uh, ca la nivel global să se discute la ONU. Deci cam așa s-a pus problema atunci. Și mm, regula rămâne valabilă. Dar luăm notă de comentarii, continuăm discuția. Am înțeles că se cere o comunicare și va trebui să discutăm în plan intern și să vedem cum să punem problema. Deci cam atât din punctul meu de vedere. Charles, dar de data asta foarte succint. Qu'avait donné euh, Madame Lucas euh, au nom de l'Union européenne à l'époque euh, sur cette question. Euh, même si euh... chiar dacă Uniunea Europeană ar continua să aibă aceeași reacție, aș considera că Națiunile Unite ar trebui să fie forumul de unde ar trebui să pornească discuția. Națiunile Unite uh, ar putea propune o contribuție a Fondului Monetar Internațional, la G20 și altor organizații. Și dacă vorbim de legitimitate, eu aș zice că cea mai bine plasată organizație din punct de vedere al legitimității sunt Națiunile Unite, pentru că totuși ei se ocupă de întreaga planetă, au organe specializate, Consiliul Economic și Social și alte comisii. Deci aș zice că de acolo ar putea porni inițiativa creierii unui cadru juridic multilateral care să fie pus sub tutela Națiunilor Unite. Sau al unei alte instituții, sigur, asta poate fi discutat, dar de undeva trebuie să pornim și aș vrea ca statele membre să se gândească la această chestiune, mai ales acele state membre care au făcut totul pentru a introduce formule foarte vagi în consensul de dezvoltare în legătură cu modalitatea în care Uniunea Europeană trebuie să facă față angajamentelor sale. Deci eu cred că asta nu este posibil. Cred că trebuie în cele din urmă să tranșăm lucrurile și să spunem cine este dornic să meargă înainte, să-și îndeplinească angajamentele și iată, acesta va fi un nou test la care va trebui să supunem uh, statele membre. Eu nu sunt în favoarea prudenței exagerate practicate de comisie, care testează un pic ambianța generală și după aceea vine cu o propunere. Aș zice că aici e o problemă foarte politică, Uh, la care statele membre pică examenul, uh, mă rog, unele dintre ele, pentru că ele nu și-au în considerare decât propriile interese. Ori, politica de dezvoltare ia totuși în considerare și problemele celorlalți. Uh, e vorba de ajutor, așadar. Da, avem o interpretare comună cu Comisia, dar aștept o reacție mai puternică decât cea pe care o are astăzi. astăzi. Scuzați-mi sinceritatea, puteți să vă preveniți uh, șeful că aș vrea să-i spun exact același lucru. Și în orice caz, mulțumesc. Suntem la începutul unui proces să încercăm să rămânem pe aceeași lungime de undă. Mulțumesc, și uh, Cred că au uh, înțeles mesajul. Termenul de amendamente 30 ianuarie la prânz, vom vota pe 20 februarie. Mulțumesc foarte mult! Repede mai departe la punctul 9. Uh, un aviz la FET în ceea ce este punerea în aplicare a instrumentelor de finanțare externă. Eu sunt raportor de aviz E un raport foarte scurt, doar ca o notă informativă. AFET face un raport pe instrumentele sale, noi, Enrique Guerrero face un raport pe instrumentele noastre. Nu vreau ca în avizul meu să vorbesc despre instrumentele noastre și despre cum credem noi că ar trebui să arate viitorul instrumentelor noastre. Las asta lui Enrique în raportul său. Îl va prezenta, dacă nu mă înșel, luna viitoare. Am făcut sau n-am făcut încă amendamente pentru că n-am văzut raportul la FET până săptămâna aceasta. Sunt câteva elemente interesante acolo. Am rugat-o pe raportoare să vină aici, dar n-a putut în această dimineață. Deci câteva comentarii interesante acolo. Nu voiam însă să existe suprapuneri. Și deci comentariile mele se limitează la aspecte tehnice ale raportului AFET, E vorba de normele comune de implementare și dreptul nostru de control asupra programelor. O principală problemă a fost uh, faptul că primim informația târziu, nu avem timp să o analizăm, deci toate amendamentele mele vizează îmbunătățirea acestui proces în speranța de a avea un sistem mai bun pe viitor. Nu știu, Enrique, dacă vrei și tu să spui ceva pe scurt. Când vine raportul tău în comisia noastră? Domnul Grimone va informa la următorul punct despre acest subiect și Uh, mă voi putea exprima atunci. Bine, va fi oricum și evaluare la jumătatea perioadei și vom vorbi mm, pe substanță de, mm, cu privire la elementele de care suntem chiar noi responsabili, fără să ne băgăm în bucătăria internă a normelor AFET. Totul se leagă evident de CFM și noile programe despre care vom auzi din partea Comisiei în cele ce urmează. Nu sunt uh, raportor din umbră la acest punct. Nu știu dacă vrea comisia să vorbească acum sau mai târziu. Bine, atunci foarte rapid. Mulțumesc, Linda. sur la Da, uh, aș vrea doar să mai fac o remarcă în legătură cu revizuirea la jumătate de mandat. Cred că trebuie să fim uh, foarte perspicace în legătură cu propuneri care țin să simplifice arhitectura bugetară. Am putea păstra această discuție pentru următorul punct, când vom asculta comisia? Mă scuzați, am fost uh, distras. Nu, nu, e următorul punct. Acum vorbim doar despre avizul AFET o să vorbim despre asta la următorul punct. Bogdan Venta. Pe scurt, susținem poziția dumneavoastră, este importantă și e important să reușim noi cei de la Parlament să ne poziționăm cum trebuie și să avem o uh, funcție de control. Noi susținem așadar uh, direcția sugerată de dumneavoastră. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Foarte pe scurt. E cum ați spus dumneavoastră, sunt chestiuni mai ample uh, pe care le vom trata în raportul Guerrero, pe, la, la funcția de control. Mm, și termenele, respectarea termenelor. Am făcut un studiu și ne-am dat seama că anul trecut au fost un total de 46 de măsuri de implementare în instrumentul de dezvoltare și cooperare comprensivă. Au fost, au fost transmise prin dreptul de comitologie 46 de documente pentru care nu s-a respectat termenul în, uh, în patru situații. Patru din patru șase. E o noțiune utilă ca să ne dăm seama dacă se respectă termenele sau nu. Evident, uh, mereu ar trebui respectate termenele și patru nerespectări sunt prea multe, ar trebui să fie zero, dar nu știu, poate că totuși punem un pic lucrurile în perspectivă cu asta. Atât voiam să vă spun și mai sunt detalii dacă există interes. Mulțumesc! Uneori nu e vorba dacă sunt 20 de zile, ci despre când sunt cele 20 de zile, că dacă primim termenul pe 19 decembrie e greu. Deci, nu știu dacă s-a întâmplat chiar așa, dar pot să vorbesc din experiență. Degeaba vine comisia cu un regulament de implementare pe 10 iulie. Îmi pare rău. S-a făcut cu bună știință. Sunt chestiuni care apar în mai multe domenii și cred că se știe asta. Um, Putem vorbi poate la punctul următor pentru că uh, acesta este un subiect scurt. Termenul de amendamente este astăzi, votul va fi în februarie. Haideți mai bine să trecem mai departe la chestiuni care chiar vizează comisia noastră, adică subiectul 10, evaluarea, evaluarea la jumătatea perioadei um, a instrumentului de cooperare pentru dezvoltare. Și avem un vorbitor care este invitat acum la prezidiu. Okay, we're running a bit behind. We have a joint point with the intercommittee at 10 past, well, at 10 past 11, though they might have to... Avem un punct comun cu INTA și, din păcate, cred că vom avea o întârziere, pentru că avem acum un subiect atât de important. In December, the midterm review report... În decembrie, raportul pentru evaluarea la jumătatea perioadei a fost depus de către Comisie. E vorba de evaluarea implementării tuturor instrumentelor externe de finanțare, inclusiv uh, instrumentele ICD și FED. E vorba și de o consultare publică cu privire la progres. Dar, fără a lungi vorba, mai bine vă dau direct cuvântul dumneavoastră ca să ne explicați ce ați făcut, cum funcționează procesul, după care comentarii din partea colegilor. Încep cu dumneavoastră, cu tine, Vincent, ne explici uh, procesul. Dragi colegi, să fiți informați Reuniunea cu comisarul Mimița va fi în martie. În cadrul acelui dialog strategic. E pe 6 martie. Dar astăzi avem oportunitatea de a da ascultare experților noștri, să vedem ce au găsit ei în evaluarea la jumătatea perioadei și ce uh, propuneri de schimbare rezultă de acolo. Vincent. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Am plăcerea să vă prezint acest raport la jumătate de mandat cu uh, accent pe instrumentele de, competență uh, de competența Comisiei și anume instrumentul pentru cooperare și fondul european de dezvoltare. E vorba de o muncă considerabilă și în acest moment în care suntem toți tentați să ne proiectăm în viitor, în apropierea noului cadru financiar multianual, ar merita să ne oprim un pic și să vedem care e situația în care ne aflăm acum, să vedem uh, cât mai mult posibil care e situația implementării instrumentelor ca să uh, construim pe rezultatele deja obținute, să construim uh, instrumente și mai bune în viitor. Câteva elemente privind procesul care a fost urmat pentru a dezvoltat acest raport uh, luna trecută de către Comisia Europeană pe baza unor documente ale serviciilor uh, de evaluare a celor 10 instrumente care acoperă ansamblul acestui raport. A fost un proces lung pe tot anul 2017 care a inclus uh, o serie întreagă de consultări publice țintite și în relație cu Parlamentul evaluări externe independente au fost comandate și prezentate în cadrul acestei comisii și pe această bază serviciile comisiei împreună cu serviciul de acțiune externă și-au putut exprima punctul de vedere în legătură cu aceste valori. Așa, așadar, documentul care vă este prezentat reprezintă o muncă de analiză, cercetare și consultare foarte largă conform abordării generale a Comisiei pentru mai bună reglementare, mai bună legiferare. Rezultatul este că ajungem la o serie de concluzii, care însă nu pot fi decât provizorii. De ce? Când vorbim despre instrumentul de cooperare sau de fond european de dezvoltare, e vorba de instrumente esențiale de cooperare pe termen mediu și lung. Deci evaluarea din 2017 nu oferă decât o imagine parțială și provizorie, dar după părerea mea totuși pertinentă. În acest sens, raportul ilustrează și dă exemple în ce măsură obiectivele acestor instrumente au putut fi îndeplinite și, în special, în ce măsură au putut contribui la reducerea sărăciei, deși încă sunt uh, dificultăți în a măsura modul în care ajutorul european contribuie la această dezbatere. Un al doilea element este că acest raport demonstrează că s-au tras învățăminte din experiențele precedente și s-au integrat în aceste instrumente, mai ales în instrumentul cooperării pentru dezvoltare, în, ce privește modalitatea în care ne modulăm ajutorul în funcție de situația de dezvoltare a diferitelor țări partenere. Al treilea element, ne dăm seama că instrumentele au fost uh, destul de mari și flexibile pentru a stabili baze juridice, pentru că putem vedea că prioritățile au evoluat și atunci instrumentele au fost suficient de flexibile ca să facă față acestor evoluții. S-au făcut progrese în ce privește mainstreaming, avem rezultate foarte bune în materie de climă. În schimb, cred că mai avem nevoie de progrese pe alte uh, domenii în viitor în ce privește uh, abordarea tematică, s-a făcut o raționalizare, dar se ține încă seama de avantajele acestui program pentru viitor. Există o anumită tensiune între prioritățile europene și prioritățile țărilor partenere legate de climă și de mediu. La, există uneori priorități diferite și de aceea arhitectura care există în acest moment între nivelul național, nivelul regional și nivelul tematic permite acomodarea priorităților țărilor partenere și uh, a, priorităților uh, uh, țărilor europene. Acest raport ilustrează încă o dată valoarea adăugată a proiectului european în ansamblul abordării statelor membre în ce privește cooperarea pentru dezvoltare și ca ilustrare, o cifră recentă, astăzi aproximativ 20% din ajutorul european, deci UE plus statele membre, uh, se găsește la nivelul Uniunii Europene. Deci asta arată importanța Uniunii Europene în ce privește uh, uh, infrastructura europeană de ajutor, într-un moment în care discutăm despre cum trebuie îmbunătățit schimbat. Și pun accent pe concluzii în ceea ce privește instrumentele care sunt relevante pentru Comisia noastră, dar și pentru Comisia FED. Și aici spune că, în general, instrumentele rămân pertinente și satisfăcătoare pentru cadrul financiar multianual și, în acest sens, Comisia nu recomandă schimbarea lor. Bun, există însă mm, o modalitate de ameliorare, îmbunătățire în, concepta, în conceperea și Uh, descrierea instrumentelor din viitorul cadru financiar multianual. În al doilea rând, instrumentele au fost concepute în domeniul uh, obiectivelor mileniului. Acum suntem în cadrul obiectivelor uh, de, de dezvoltare durabilă 2030, prin care vor fi uh, supuse unui consens european și, evident, instrumentele trebuie să se adapteze la viitor pentru a redefini acest cadru politic. Un al treilea element, element E o tensiune între prioritățile europene și prioritățile țărilor partenere și între valorile pe care le promovează Uniunea Europeană, mai ales în ce privește democrația și drepturile omului, și valorile considerate prioritare uneori de anumite țări partenere și aici uh, ajungem la problema uh, restrângerii uh, spațiului pentru democrație și drepturile omului, care e o problemă importantă. O a patra concluzie este nevoia de flexibilitate, care este esențială pentru a se putea adapta la situațiile neprevăzute. Experiența uh, ne arată că nu putem prevedea tot ce se întâmplă și uh, trebuie să reacționăm și să avem o marjă de manevră financiară pentru a face față circunstanțelor și asta uh, duce la ideea de a avea o rezervă importantă ca și în cadrul Fondului European de Dezvoltare, dar Uh, pentru asta, din păcate, nu este un echivalent în instrumentele bugetare. Uh, altă concluzie, nevoia unui echilibru între previzibilitate pe de o parte, predictibilitate și flexibilitate și trebuie găsit un punct de echilibru astfel încât să păstrăm predictibilitatea ajutorului de dezvoltare care e întotdeauna important uh, și care este oferită de predictibilitatea cadrului financiar multianual, care prevede totuși o marjă de flexibilitate suficientă. Un alt element este întărirea coerenței între diferitele instrumente. Există sinergii care nu au fost uh, exploatate și trebuie să vedem cum să raționalizăm și să grupăm mai bine aceste instrumente în viitor. În ce privește clima, uh, e problema legăturii între politica externă și proiecția externă a politicii interne, deci iată un element important uh, care trebuie reflectat în instrumentele noastre de viitor. Un alt punct care este specific instrumentului de cooperare pentru dezvoltare se referă la cooperarea cu țările care au fost uh, uh implicate în colaborarea bilaterală. Mă gândesc la acele țări care sunt în tranșa superioară de ajutor și mă gândesc cum putem coopera mai bine cu aceste țări. Și aici nu e vorba de volumul uh, de bani, de fonduri, ci se pune întrebarea ce tip de cooperare e necesară pentru a susține acest parteneriat cu aceste țări. Unul punct, uh, ultim punct se referă la cooperarea, programarea pentru cooperare. Putem să ne felicităm că această ambiție a noastră decolează acum, începe să, să funcționeze, dar e încă mult de lucru de făcut. Două puncte adiționale și foarte rapid, pentru că am vorbit deja foarte mult. Fondul European de Dezvoltare. Dacă ne uităm la structura Fondurilor Europene de Dezvoltare față de instrumente de cooperare pentru dezvoltare, există o anumită uh, regrupare, în sensul că este un uh, program de natură tematică în faza actuală și ar trebui să ne gândim să vedem cum putem combina mai bine aceste două elemente în viitor. Un al doilea comentariu se referă la specificitatea actuală, dar și istorică a Fondului European de Dezvoltare, e sistemul acesta de ordonator de credite național și regional și e un sistem care a făcut parte din aparatul instituțional, aș spune, uh, care a fost creat uh, de la începutul fondului pentru a promova uh, primirea fondurilor de către țările partenere. Realitatea este că sistemul nu e la înălțimea ambițiilor noastre. Ar trebui să vedem cum am putea să-l reformăm în viitor, păstrând însă spiritul, principiul uh, fundamental de eficacitatea ajutorului. Poate Alberto ar dori să spună, Filiberto ar dori să spună câteva cuvinte? Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, Vincent, pentru această introducere foarte cuprinzătoare. Voi completa unele aspecte uh, având și o perspectivă spre viitor a uh, cadrului financiar multianual post-2020. Începește analiza multianuală, aș dori să adaug două puncte la ce a spus Vincent. Un punct este că dacă luăm o, avem o abordare bazată pe, politică, uh, pe politica Uniunii Europene și pe baza strategiei de politică externă și securitate. Aici cred că sunt două elemente importante și pertinente pentru discuție. Unu, strategia globală nu e doar o strategie de, uh, legată de politica externă și de securitate. Este una globală, în sensul că recunoaștem că putem realiza securitate și stabilizare numai dacă aceasta este bine combinată cu alte politici, dezvoltare, comerț, tehnologie și cooperare așa mai departe. Așadar, practic, stabilitatea și securitatea continentului nostru și a vecinilor noștri și a vecinilor vecinilor noștri e legată foarte mult de capacitatea de a crea prosperitate, oportunități de muncă, de participare și bună guvernanță în aceste țări partenere. Deci cred că ăsta este un element important, pentru că dacă vrem, cum spunea Vansa, să ne uităm la viitorul nostru instrument financiar, ar trebui să ne uităm la el într-un mod care uh, răspunde la această abordare generală și într-un mod prin care putem să ne promovăm valorile și interesele pentru a realiza uh, uh, scopurile de dezvoltare durabilă. Și cum recunoaște uh, Comisia, acesta e un element foarte important în uh, strategia globală. Un alt punct, din nou legat de evaluarea la jumătate de mandat a instrumentului financiar, este a fost menționat de Vansa în legătură cu coerența acțiunilor noastre. Știți că în serviciul de acțiune externă avem uh, anumite, câteva instrumente care acoperă aspecte pe termen uh, scurt sau pe termen lung, cooperarea agreată cu țările partenere, cooperare pe care o facem la propria noastră inițiativă și această pluralitate de instrumente care a răspuns la o serie de nevoi și de ambiții legate de politici din partea Uniunii Europene a fost, și s-a confruntat cu provocarea următoare. Cum să combinăm aceste lucruri cu relația pe care avem cu o anumită țară sau cu o anumită regiune? Așadar, care este primatul instrumentelor, modul lor de programare, modul lor de implementare, care uneori a erodat capacitatea Uniunii de a oferi un ajutor diversificat și complementar către o țară terță. Și poate o instituție ca Parlamentul, care are o privire de ansamblu asupra coerenței instrumentelor și interconectărilor, ar putea fi îmbunătățită în viitor. De aceea, în viitor, Uh, ne uh, preocupă patru chestiuni principale. Mai întâi, să păstrăm nivelul de resurse pentru Serviciul de Acțiune Externă și pentru cooperare de, pentru dezvoltare, cel puțin așa cum sunt astăzi, și poate chiar să le creștem. Știm că avem o problemă cu Brexitul deci bugetul va fi o problemă complexă, inclusiv uh, plafonul care va fi uh, fixat. Dar totuși păstrarea nivelului de astăzi sau creșterea nivelului de asistență pentru terțe țări, ținând seama de obiectivul de 0,7% pe care îl avem la nivel general, e un lucru foarte important. Și probabil asta este, există o recunoaștere și în statele membre, numai în, această, în acest Parlament, în legătură cu valoarea uh, adăugată a acțiunii externe europene și nevoia păstrării ei. Asta ar fi primul lucru. În al doilea rând e vorba de coerență și de simplificare și asta are legătură cu ce spuneam. Credem că va fi... că există un merit uh, în ideea de a reduce numărul de instrumente și de a le combina, astfel încât să punem toate punem accentul pe efortul comun de a avea o ofertă de politici și de cooperare cu țările partenere. Instrumente diferențiate, sigur, ideea instrumentelor diferențiate ar cere un anumit tip de management, de exemplu pentru alocarea dedicată pentru regiuni sau uh, teme care sunt importante pentru partenerii noștri sau pentru noi, modalități de implementare care să permită programarea pe termen lung <clears throat> sau o reacție pe termen scurt, modalități de implementare care să permită o ajustare rapidă pentru inițiativele proprii ale Uniunii Europene sau pentru deciziile de parteneriat uh, în care intrăm cu alte țări. Deci credem că am putea în același timp să combinăm instrumentele existente în măsura în care asta are sens, desigur, și sunt multe dezbateri pe acest subiect, dar să păstrăm și capacitatea de a-i asigura pe partenerii noștri că sunt anumite lucruri la care se pot aștepta, că sunt anumite certitudini și de să ne asigurăm cetățenii în legătură cu promovarea intereselor și valorilor noastre. Al treilea punct e legat de flexibilitate, Vansan l-a menționat deja. În perspectiva financiară actuală am apăsat pedala la maxim în ce privește nivelul uh, resurselor pe care le avem în buget și la ultima revizuire la jumătate de mandat am uh, schimbat în mod substanțial uh, direcția resurselor și au fost resurse adiționale de 1,3 miliarde de suplimentare, dar aceste resurse de flexibilitate nu sunt suficiente și, de exemplu, exemplul pe care colegul meu l-a dat în legătură cu importarea în buget a flexibilității care există astăzi în Fondul European de Dezvoltare, mai ales privește rezervele alocate de o anumită magnitudine, multianualitatea creditelor, posibilitatea de a refolosi fondurile angajate, toate acestea sunt elemente de flexibilitate care ar putea să fie foarte importante pentru viitorul instrument financiar. Și ultimul punct, se referă la raportarea ODA DAC. Deci dacă luăm instrumentul combinat pentru acțiune externă, avem un nivel de uh, raportare DAC de 96% din resurse. Asta e peste nivelul uh, pe care l-am avea în media ponderată uh, a cerințelor pentru fiecare instrument în toate celelalte instrumente. Acolo avem un nivel, un, niveluri diferite de raportare, de îndeplinirea cerințelor de raportare. Uh, deci comentariul meu ar fi că am identificat în viitor, în viitor arhitectură, un nivel de raportare care să fie atins neapărat și tot ce putem face peste acest nivel e o contribuție bună acum, cum spunea, asta la 96%, deși nu există această obligație legală. Și apoi, un comentariu în legătură cu discuția anterioară, cred că din ultima, în experiența mea din ultimii ani, ultimii 2-3 ani, experiența pe care am avut-o cu dialogul strategic și pregătirea dialogului strategic și documente conforme documentele trimise pentru examinarea Parlamentului, acest lucru s-a făcut uh, în mod uh, corect și la timp și aș vrea să subliniez disponibilitatea noastră și dorința noastră de a colabora cât mai bine și de a avea acest proces de examinare și de supraveghere din partea Parlamentului și mai eficient decât îl avem astăzi. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Uh, colegilor INTA care tocmai au venit, au venit le spun că suntem un pic în întârziere, dar vorbim despre subiecte care ar putea interesa și pe ei, și anume viitoarea evaluare la jumătate de mandat și viitorul instrumentelor uh, care acoperă toate acțiunile uh, Serviciului de Acțiune Externă, deci uh, are, e de interes și pentru colegii de la INTA. Acum au cerut colegii cuvântul, începem cu Frank Engel și apoi Enrique Guerrero. Mulțumesc, Linda, mulțumesc celor doi uh, domni pentru aceste precizări și, previ, și previziuni. Pentru noi, evident, această chestiune e una foarte tehnică, e vorba de tehnică bugetară, planificare și toate lucrurile care au legătură cu asta. Pentru cei care sunt recipienții ajutorului, nu, lucrurile nu se văd așa. Primul lucru pe care mi l-a cerut Alfa când că m-am întâlnit cu el este poți să-mi spui dacă aveți intenția să ne dați în cap în fiecare lună cu un instrument nou uh, despre care trebuie să învățăm cum funcționează și se referea atunci la noul conceput uh, fond pentru investiții exterioare. Mi se pare de înțeles că suntem în situația în care ne aflăm acum, pentru că la momentul la care a început perioada de planificare financiară în care ne uh, găsim, nimeni nu s-ar fi gândit că o să avem o criză migratorie majoră și fenomenul acesta migrator în toate declinările sale ne-a obligat să inventăm lucruri ad hoc, uh, lucruri pentru care nu existau nici instrumente specifice, nici fonduri suficiente din care să alocăm câteva milioane aici, câteva milioane acolo, ca să dăm impresia că finanțăm întregul proces în Africa și vrem să întărim uh, statele de acolo. Problema este că nu întărim nimic. Una dintre cifrele care circulă, nu știu cât de fiabilă e, dar e o cifră care circulă și care ne spune că pentru a permite Africii o dezvoltare de infrastructură rezonabilă și robustă, ar trebui între 70, am trebui cam 70 de miliarde de euro pe an. Suntem la an lumină de această uh, cifră și mare parte din uh, această cifră vine de la prietenii noștri chinezi. Bun, nu cred că Uniunea Europeană trebuie să devină o copie a Exim Bank. Nu cred că putem face acest lucru. Dar mai multă rapiditate, eficacitate, fiabilitate a procedurilor face bine aș vrea să participăm cu toate instrumentele disponibile la conferința donatorilor uh, uh, din Africa. Din cele 3 miliarde promise, nici 10% nu s-au furnizat până acum. Deci cum vrem noi să mai fim luați în serios de interlocutorii aceștia care sunt cei mai săraci dintre săraci, care n-au alți prieteni în afară de noi, dacă noi promitem și nu ne ținem de cuvânt, cu niște angajamente care nici nu ne-ar face să ne explodeze bugetul, cu siguranță. Nici măcar asta nu facem. Și ultima reflexie, asta face parte din nevoia de coerență, fiabilitate, trasabilitate și mai știu eu ce. Și sigur, cred că asta e și o chestiune de demnitate. Cred că ar trebui să ne revedem poziția în ce privește uh, urmărirea, aplicarea bugetară. Deci dacă vrem ca acest uh, și disciplina bugetară, dacă vrem ca acest parteneriat cu Africa, care poate fi și parteneriatul post-Cotonou, post-2020, dacă vrem ca acesta să devină într-adevăr un parteneriat strategic, așa cum spunem de fiecare dată și cu fiecare ocazie, ar trebui ca acest parteneriat să se bazeze mai mult pe fiabilitatea ajutoarelor noastre, investițiilor noastre, dacă vreți, în Africa, dar și uh, pe libertatea țărilor africane de a dispune așa cum consideră că trebuie să dispună de acest ajutor în cadrul ideal al unei logici de implementare a Agendei 2030 în Africa. Și aș încheia spunând că eu cred că avem uh, un, o situație care nu este ideală deocamdată și că va fi nevoie de și mai multe mijloace în următoarea perioadă de programare și poziția Parlamentului aceasta este, ne așteptăm ca celelalte instituții nu meargă în aceeași direcție, dar acestea mi se par elementele constitutive ale unei politici europene mai vizibile, mai sensibile și care să ne apropie mai mult de scopul de parteneriat mai degrabă decât de o dependență continuă de Europa. Mulțumesc și acum Enrique Guerrero, cel care va fi raportorul, uh, raportor pe raportul de implementare a programelor de până acum. Ar trebui să ia cuvântul primul. Scuze, Enrique. Vă mulțumesc foarte mult. În orice caz, întotdeauna este interesant să știm care este prima idee a unor raportori din umbră în momentul raportorii, abord, în momentul redactării raportului, deci mulțumesc doamne Engel pentru contribuția sa. Înțeleg că această intervenția a domnilor Grimo și Gilberto este legată de procesul de elaborare a acestui raport și de implementarea și elaborarea pe care trebuie să o facă Comisia pentru Dezvoltare. După cum tocmai v-am uh, informat, acest raport de implementare conține o evaluare în legătură cu evaluarea instrumentelor de până acum, însă în același timp are loc într-un moment în care Comisia pregătește, se pregătește pentru următoarea lună de mai pentru prezentarea propriilor perspective financiare plurianuale în cadrul noului cadru pentru resurselor, resursele Uniunii și în instrumentele prin care Uniunea își va aplica politica. Și acest raport se transformă așadar în același timp într-un raport de evaluare și în același timp uh, într-o uh, exprimare a Comisiei de Dezvoltare în legătură cu felul în care ar dori să fie considerată politica de dezvoltare și instrumentele uh, pe care le utilizează această politică de dez... pe care le va utiliza politica de dezvoltare în următorul cadru financiar multianual. După cum ne-a semnalat uh, doamna președinte, în același timp, Comisia AFET este în curs de a elabora un raport în legătură cu mecanism, mecanismele generale ale, ale politicii externe. Am, uh, m-am întâlnit cu Marike Șache și am încercat în primul rând să combinăm traiectoria ambelor rapoarte. Nu am putut încă să am acces la raportul său, însă am vrut să-i transmit uh, poziție fundamentală a comisiei noastre și anume dorința de a păstra identitatea, valorile, mecanism și mecanismele politicii de dezvoltare în interiorul acțiunii globale a Uniunii. Domnul Filiberto în, în intervenția sa ne-a arătat în ce măsură politica de dezvoltare este importantă pentru strategia globală a Uniunii, în măsura în care uh, dacă ceea ce vrem este să avem uh, stabilitate în vecinătate, această stabilitate trebuie să fie asigurată prin ceea ce numim în general soft power, și anume capacitatea Uniunii de a susține dezvoltarea, guvernabilitatea pentru a împiedica conflictele, pentru a rezolva conflicte în cadrul extern al Uniunii. De asemenea, la nivel informal, am avut contacte cu uh, domnul comisar Mimița și trebuie să îi mulțumesc în special domnului Grimo, care, cu care m-am întâlnit ieri și cu care am avut uh, deja un prim schimb de puncte de vedere în legătură cu felul cum a fun- au funcționat până acum instrumentele la care a făcut trimitere, care sunt în continuare satisfăcătoare și pertinente, însă în același timp trebuie să fie adaptate la schimbările de pe scena globală um, schimbări din lume sau din uh, obiectivele de dezvoltare durabilă, uh, summitul umanitar, schimbarea climatică și așa mai departe. Trebuie să păstrăm uh, flexibilitatea și în același timp să asigurăm sustenabilitatea și predictibilitatea și mai mult trebuie să lucrăm mai mult pe programarea comună și să adaptăm valorile noastre prioritare la cererile din partea partenerilor noștri. Vă comunic așa, așadar că raportul pe care îl voi prezenta la următoarea reuniune a Comisiei DV va avea trei părți. O primă parte de evaluare a funcționării instrumentelor, o a doua parte în legătură cu ceea ce așteptăm de la aplicarea acestor instrumente în perioada care mai uh, rămân, în care vor mai fi în uh, vigoare și după aceea cum am dorit noi uh, Comisia de Dezvoltare să fim, să apărem în, pozi, în poziția Comisiei uh, în legătură cu următoarea perioadă a perspectivelor financiare plurianuale și cred că aici mă întorc de fapt la intervenția lui Filiberto în sensul în care, în mod foarte clar, Comisia noastră dorește să crească sau să se mențină resursele pentru ajuta, ajutorul pentru dezvoltare și să se de, neutralizeze impactul Brexitului printr-o contribuție mai mare din partea Uniunii Europene și din partea statelor membre. Nu eh, trebuie să uităm nici de simplificarea instrumentelor. Reamintesc eh, începutul intervenției domnului Görens. Eh, noi, în principiu, nu suntem în contră, însă credem că singularitatea politicii de dezvoltare ar putea să fie vizibilă în momentul gândirii structurii instrumentelor sale vrem să facem parte din strategia globală și politica externă a Uniunii, însă nu vrem ca rolul nostru să fie subordonat. Vrem ca Vrem să se respecte identitățile, valorile și obiectivele politicii de dezvoltare. În mod uh, foarte natural, după cum ne-a spus doamna Engel, avem nevoie de flexibilitate pentru că flexibilitatea ne permite să răspundem în fața situațiilor neprevăzute, însă în același timp, actorii politicii de dezvoltare, care nu sunt uh, actori instituționali, ci a uh, societatea civilă, uh, ONG-urile au nevoie de predictibilitate pentru a-și planifica acțiunile. Bineînțeles că suntem foarte atenți ca resursele să uh, Uh, fie omogenizate spre dezvoltare în această uh, dacabilitate și pentru ca uh, controlul și supravegherea parlamentară să fie un punct cheie. Nu vreau să vă mai rețin cu intervențiile mele. Eh, poate am putea să distribuim mai bine timpul de vorbire la reuniunile viitoare, pentru că în acest moment suntem cu toții puțin presați de uh, calendarul uh, care impune o reuniune cu uh, Comisia pentru Comerț Internațional. Însă cred că am putut să exprim tot ceea ce voiam, ideile principale ale propunerile mele. Nu mai avem uh, altcineva, bineînțeles, domnul Görens, dar vă rog să uh, țineți cont de uh, orar. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că veți constata că suntem o instituție destul de ciudată. Am decis aici, în cadrul comisiei noastre, să susținem comisia în dorința sa de a uh, introduce principiul finanțării uh, să de, se, prin care se dea de finanțare statelor care au cea mai mare nevoie și care pot să genereze resurse pentru necesitățile lor proprii. Unde am ajuns astăzi? La uh, opusul uh, acestui efect. Dăm uh, stat, bani Turciei dăm uh, bani unor state care vor deveni state intermediare. Deci uh, aici uh, am ajuns la o perspectivă politică ce este e total uh, opusă principiului diferențierii. Și mă uimește puțin Uh, dezbaterea care, la care asistăm. Eu cred că trebuie să regândim principiul diferențierii. Fie continuăm politica actuală, care este o adaptare a celei din anii trecuți. Uh, al doilea lucru care trebuie să se schimbe, domnul președinte, este că uh, efectuăm bugete și dacă vrem să, dacă ar trebui să se dea un Oscar pentru absurditate, atunci uh, bugetul european ar merita un astfel de Oscar. De ce? Uh, în fiecare trei luni anunțăm uh, crearea unui nou fond fiduciar, nou instrument financiar care să fie mai mult sau mai puțin sub controlul Parlamentului și după aceea Comisia face demersuri față de Parlamentul European și după aceea constatăm, după cum a spus pe dreptate domnul Engel, că uh, suntem foarte îndepărtați de realitate și uh, diferența dintre uh, angajamentele uh, asumate și uh, rezultatul final este extrem de mare, ceea ce subminează credibilitatea noastră Așadar, să facem o regândire a bugetului, însă ca aceste fonduri să intre deja în bugetul Uniunii Europene. Deci dacă avem nevoie de un argument pentru a susține creșterea bugetului, ar fi acesta. Uh, știu două state care sunt pregătite să accepte o contribuție bugetară mai ridicată, Ungaria și Polonia, să le introducem, să le luăm, la, să le implicăm pentru uh, Uh, a îi convinge și pe ceilalți. Este începutul unui proces care uh, se va termina prin golirea uh, de conținut a politicii de dezvoltare. În legătură cu consensul european pentru dezvoltare, Nimic nu s-a schimbat în ceea ce privește disponibilitatea statelor membre de a-și respecta angajamentele. Trebuie să avem o muncă suficient de solidă în cadrul concluziilor Consiliului, în angajamentele de la Addis Abeba și mm, așa mai departe. Mă îngrijorează foarte mult turnura pe care o ia politica de dezvoltare. Stimați colegi, vom reveni asupra acestei probleme în mult mai mare detaliu. Cred că Comisia și SAE au uh, ascultat preocupările noastre. Predictibilitatea este un obiectiv pe, pe termen lung. Uh, bineînțeles, guvernele vor uh, fonduri repede și fondurile fiduciare au devenit pur și simplu un mecanism de flexibilitate, de a crea fonduri și cred că uh, statele membre nu vor contribui după cum ne așteptăm. Uh, scurte observații, pentru că nu avem foarte mult timp uh, și îi facem să aștepte aștepte pe colegi de la INTE. Mulțumesc, doamna președinte. Foarte pe scurt, în legătură pe, cu punctul ridicat, eh, criza migratorie și flexibilitatea, eh, chiar eh, în, când trecem la buget, de discuțiile în legătură cu Siria și Turcia au fost extrem de complexe și mulțumită unei rezerve, am, am putut să acționăm la nivelul bugetului actual. O a doua impresie rapidă. Mult timp Uniunea Europeană a fost un donator parțial și anume că ceilalți actori puteau să acționeze, însă Uniunea Europeană nu. Uh, am putut să începem să acționăm începând cu 2011-2012 și de atunci am, fost, am creat uh, patru fonduri fiduciare, deci nu este unul la fiecare trei luni, sunt câteva în câțiva ani. O proliferare a fondurilor fiduciare mi se pare o, o afirmație inexactă. Diferența uh, Turcia întotdeauna a fost uh, primul stat beneficiar al ajutoarelor europene. După aceea, în ceea ce privește concentrarea resurselor asupra statelor mai fragile, este în continuare politica noastră și, după părerea mea, este ceea ce facem. Nu am privit cifrele exacte, dar putem să o facem o asemenea examinare pentru a vedea unde se duc banii europeni statele membre și Uniunile, Uniunea Europeană și-au reafirmat angajamentul 100% uh, și uh, intenționăm să ne uh, respectăm angajamentele. Poate un comentariu sunt pe deplin de acord cu uh, domnul eurodeputat că uh, uh politica de dezvoltare nu trebuie să fie subordonată politicii externe. Cred că abordarea strategiei globale este exact uh, în acest sens ca obiectivele dezvoltării durabile să uh, ca partenerii noștri să devină uh, sustenabili face parte integrantă din proiectul uh, politicii externe. Deci este în interesul nostru și al partenerilor noștri nu ca politica să fie depășită de o alta. În legătură cu lipsa de resurse și perceputa lipsă de rezultate evocate de doi eurodeputați, aș dori să spun că nu este vorba de o, o cauză o, din cauza proliferării noilor instrumente, ci uh, pentru că am uh, trecut de la investiții private la susținere prin garanții și uh, asistență tehnică. Aceasta este o modalitate foarte importantă de a răspunde la diferențierea între necesități și ceea ce este disponibil. Aici cred că experiența de blending a fost una de succes. Nu cunosc uh, pe de rost cifrele, însă uh, investițiile câtorva zeci de milioane în, prin blending au putut să um, financeze proiecte de 10-12 ori mai costisitoare, deci la ordinul de sute de milioane. Deci mi se pare o cale promițătoare de a ne atinge scopurile și aș avea o perspectivă mai puțin pesimistă în ceea ce privește evaluarea rezultatului, cred că rezultatul cooperării noastre este că rămânem primul donator la nivel mondial, cu toate că nu ne-am onorat promisiunile pentru 2015. Um, ODA colectiv crește Mulțumesc, Charles. Nu, nu putem... Nu, nu am stigmatizat uh, existența fondurilor fiduciare, ceea ce stigmatizează este comportamentul irresponsabil al statelor membre care fac uh, anunțuri și angajamente pe care nu și le îndeplinesc. Și Trebuie ca bugetul european să primească direct banii uh, în loc să îi caute în altă parte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Uh, sunt sigur că veți reveni în momentul prezentării raportului de către domnul Guerrero. Îmi cer scuze pentru colegii de la Comisia Inte care au trebuit să aștepte foarte mult timp. Uh, invit pe copreședintele meu să mi se alăture.